was maintaining stability amid persisting turbulences. we continue to use stated rules to restructure and resolve Vrem să restructurăm băncile care au nevoie de sprijin public pentru stabilitatea financiară, vrem să, minim, să reducem costurile și vrem ca băncile restructurate să fie suficient de viabile. Criza datoriei suverane s-a înrăutățit vara trecută și a trebuit să extindem regimul temporar pentru bănci pentru 2011. Și vom introduce un regim permanent când se va stabiliza piața. Însă trebuie să așteptăm ca piețele financiare să se restabilizeze pentru a introduce linile directoare pentru instituțiile financiare. Iar regulile speciale sunt în continuare în vigoare și am hotărât să uh, lucrăm la restructurarea 46 de bănci și mai avem încă 25 de alte bănci. Timp de 4 ani am fost practic autoritatea de facto de gestionare și soluționare a crizelor la nivel european. În ceea ce privește structu- ă, problemele structurale care au apărut ă, de dinaintea crizei, tot noi trebuie să ne ocupăm de ele. Și deși avem o performanță bună, e nevoie de un sistem de supraveghere complet structurat la nivel european și împreună cu schema de garanții, acestea sunt propunerile din spatele așa numitei Uniuni Bancare. Cu acestea vom avea instrumentele pentru a restructura băncile, pentru ca uh, impactul uh, problemelor uh, pe care le au băncile să nu mai fie simțit de contribuabil. Uh, contribuabili. Avem de asemenea și o serie de cazuri antitrust. Două se referă la prețuri excesive și restricții impuse privind datele piețele financiare. Am găsit soluții prin angajamente și mai avem încă un caz nesoluționat. În aprilie anul trecut am lansat două cazuri, două, cazuri privind uh, swapurile pe piața financiară și uh, e vorba de profitabilitatea pieței over the counter extrabursieră. Cazurile CDS se referă și la un alt lucru important și anume accesul la infrastructură. Eu cred că o infrastructură financiară deschisă e esențială pentru a furniza servicii financiare investițiilor, investitorilor și băncilor. Și în ceea ce privește fuziunile, noi suntem pentru abordare competitivă a piețelor financiare, suntem pentru decizia luată de bursa germană, de cea de la New York. Piața de plăți e un alt domeniu în care am fost foarte activi. Avem o sentință a Curții Europene de Justiție, cazul Mastercard, care confirmă decizia noastră privind uh, taxele. Și săptămâna viitoare vom continua ancheta noastră privind viza. De asemenea, ne gândim la o soluție de reglementare pentru a oferi certitudine juridică întregului sector. Și la începutul anului am uh, deschis o anchetă la adresa organizației de plăți online. E vorba de servicii de plată oferite de instituții non-bancare. Aceste plăți sunt un instrument uh, esențial pentru piața internă și de aceea trebuie să avem niște standarde transparente. Nu putem accepta procese de standardizare care se fac uh, în detrimentul uh, unor entități inovatoare care ar putea intra pe piață. Acum, alimentele. Din prisma concurenței, ne-am implicat uh, în analizarea fuziunilor transnaționale. De exemplu, un mare comerciant de zahăr, cel de-al doilea ca mărime, producător, am stabilit anumite indemnizații pentru uh, menținerea condițiilor de pe piață, mai ales în Italia. Să nu uităm că și autoritățile naționale întreprind numeroase măsuri antitrust și de aceea e foarte importantă colaborarea cu autoritățile naționale. Raportul publicat luna trecută cu toate autoritățile naționale de concurență ne spun că legea în domeniu este pusă în aplicare. Între 2004 și 2011, agențiile de concurență s-au ocupat de aproximativ 1300 de cazuri de fuziuni și de 180 de cazuri antitrust. Majoritatea erau cartele, majoritatea fiind în sectorul prelucrării alimentare și al producției. De asemenea, există obstacole structurale în, pe piețele de vânzare cu amănuntul în unele țări. Acum aș vrea să mă refer la ajutoarele de stat. Anul trecut, în decembrie, am adoptat reforma serviciilor de interes general și primul caz analizat, conform noilor reguli, se referă la poșta britanică. A fost ocazia de a stabili o nouă direcție în acest domeniu, inițiativa de modernizare a ajutoarelor de stat, lansată acum o lună. Vrem să ajutăm guvernele să crească performanța economică într-un moment în care multe dintre ele trebuie să-și consolideze bugetele. Regimul care va apărea după această reformă va încuraja niște ajutoare care într-adevăr țintesc uh, neajunsurile de pe piață, care au într-adevăr un efect uh, stimulativ și care nu îi taxează pe contribuabili. Acestea sunt trăsăturile definitorii ale unui bun ajutor de stat, un ajutor care încurajează protecția mediului, cercetarea și dezvoltarea, oferă stimulente pentru dezvoltarea economiei digitale, însă asta cu condiția ca acel sprijin să țintească neajunsurile reale de pe piață și să schimbe comportamentul celor implicați. Deci vrem să descurajăm ajutoarele greșite pe care nu ni le mai permitem, cum ar fi uh, cheltuielile care uh, împiedică implicarea investițiilor private. De asemenea, vom revizui majoritatea linilor directoare, inclusiv cele privind ajutoarele naționale regionale. Și să nu uităm că împreună toate aceste linii directoare reprezintă practic două treimi din sumele pe care le adoptăm. Inițiativa va duce la un regim mai simplu și mai clar, iar schimbările vor fi uh, vor normaliza controlele noastre pentru a include o actualizare a regulamentului de procedură și o revizuire a, a uh, regulamentului privind derogările. În orice caz, eu vă voi informa în legătură cu toate deciziile ce vor fi adoptate privind această inițiativă strategică. Și anul acesta cred că vom putea transmite Parlamentului și Consiliului modificările uh, privind procedura și regulamentul. Și aș vrea să vă țin uh, la curent în legătură cu propunerile de modificare la toate celelalte instrumente, mai ales la linie directoare privind ajutoarele regionale, ceea ce privește mediul sau tot ce vă va interesa pe dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult! Acum vă propun să le dăm cuvântul membrilor din grupul de lucru, deoarece ei vor pregăti raportul din proprie inițiativă. După aceea vor interveni și ceilalți membri ai comisiei. Deci începem cu Antolin. Muchas gracias, eh, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportor la următorul uh, raport privind concurența, Aș vrea să-i mulțumesc comisarului pentru dialogul pe care îl menține cu grupul nostru de lucru. Îi mulțumesc pentru spiritul de cooperare și vreau să-i spun că raportul pe care îl prezint astăzi, formatul acestuia, reia toate chestiunile despre care am discutat noi la grupul de lucru. Avem trei axe principale. În primul rând, contribuția politicii de concurență la soluționarea crizei doilea rând, cum putem contribui la soluționarea acestei crize și cum putem uh, contribui la îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020 de creștere și ocupare și un al treilea ax care se referă la dialogul cu celelalte instituții și la dialogul și cooperarea între Comisie și Parlament. Sunt trei linii de activitate care ne interesează. La altfel, uh, vrem să se adopte și să se urmeze recomandările Parlamentului European. Eu aș vrea să mă refer la criză. E o problemă de actualitate care are întâietate acum. S-a demonstrat că printr-o concurență corectă putem avea o stabilitate financiară și putem soluționa problemele actuale, menținând transparența pe piață și o concurență loială. Acum avem, acum discutăm despre programe de recapitalizare a instituțiilor financiare și a băncilor și în ceea ce privește aceste programe de recapitalizare, aș vrea să-i pun trei întrebări, domnule Almunia. În primul rând, regulile care se aplicau până acum pot să se aplice în continuare sau avem nevoie de niște reguli noi? A doua întrebare, din perspectiva concurenței, uh, este vreo diferență dacă această recapitalizare se face direct către instituțiile financiare sau prin intermediul statelor membre? Și a treia întrebare, dacă acest uh, proces de curățire a um, instituțiilor financiare va ține cont de riscul moral și va ocroti pe contribuabili. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sanchez Presedo pentru munca pe care o faceți uh, ca președinte al acestui grup de lucru și ca raportor la următorul uh, raport privind uh, concurența. Voi răspunde acum la întrebări. Regulile care vor fi în vigoare în perioada următoare și nu pot să o dau o dată definitivă, sunt regulile actuale, cele care sunt și acum în vigoare. La sfârșitul anului 2010-2011 am spus acum ar trebui să se facă vreo ajustare în plus, însă practic cadrul pentru a controla ajutoarele de stat și sistemul financiar a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2008, începutul anului 2009 și acolo avem patru texte principale privind recapitalizarea, privind modul în care sunt tratate activele toxice, garanțiile publice și restructurarea entităților financiare. Acesta este cadrul care va rămâne în vigoare până când situația de pe piețele financiare nu se va normaliza și acum suntem pregătiți să introducem noile linii directoare privind salvarea și restructurarea entităților financiare pentru o perioadă normală, să zic așa. Însă, pe perioadă de criză, perspectiva e de cel mult un an, câteva luni și de aceea, din păcate, nu întrevăd posibilitatea introducerii uh, unui regim normal cât mai curând. Deci vom avea un regim uh, intermediar. În ceea ce privește controlul ajutoarelor de stat. Aici e indiferent, aici nu contează dacă recapitalizarea se face cu resurse publice natu- naționale sau europene din zona euro. Deci nu contează dacă se face prin intermediul statului membru, deci dacă se folosește nou mecanism sau direct folosindu-se așa numitele backstops cu bănci. Din punctul de vedere mm, al băncilor, lucrurile nu se schimbă, doar uh, structura orizontală e diferită. Cât despre riscul moral, acesta există de fiecare dată când sunt folosiți bani publici pentru a sprijini o anumită entitate sau întreprindere în detrimentul altora. Da, există clar un risc moral. Noi încercăm să reducem cât mai mult posibil uh, acest risc moral și riscul moral oricum va exista, însă sperăm că se va compensa prin evitarea riscurilor sistemice și prin restabilirea situației. Deci cum să evităm riscurile morale? E bine, discutând răspicat uneori în legătură cu planurile de restructurare și cu planurile de afaceri care vor fi puse în practică după restructurare. Vrem să reducem riscul moral și prin intermediul discuțiilor privind uh, împărțirea resurselor și veniturilor între acționari, între cei care dețin obligațiuni, statele membre, contribuabilii și, în al treilea rând, încercăm să eliminăm cât mai mult orice denaturare a concurenței care ar putea fi benefică entităților care uh, primesc resurse publice în detrimentul celor care uh, nu au avut probleme și nu au trebuit să apeleze la fonduri publice. Mulțumim! Andrej Vab a fost la același grup de lucru anul trecut. Aveți cuvântul. Da, fiți prezident. Vă mulțumesc, domnul președinte. Domnule, preș- domnule comisar, vă felicit pentru raportul privind concurența pentru anul 2012, 2011, care este, după cum spuneați și dumneavoastră, mai flexibil, mai, mai, uh, uh, mai pe placul nostru. Suntem cât se poate de, de mulțumiți, însă nu mulțumiți întru totul. De ce spun asta? Pentru că nu toate temele pe care ni le-am fi dorit noi a fi incluse în acest raport au fost într-adevăr incluse și Tocmai de aceea mă bucur tare mult că ați venit în, în fața noastră, pentru că ne oferiți posibilitatea de a discuta tocmai despre aceste aspecte. În primul și în primul rând, în continuare, mă întreb dacă Comisia nu dorește oare o readaptare a regulamentului 1 din 2003 și in, includerea acestui regulament în actualul uh, regulament. În al doilea rând, vreau să vă felicit pentru faptul că ceea ce ne promiseseți în audierea din 2009, și anume promisiunea legată cu privire la legată de uh, companiile mici a fost într-adevăr tratată de către dumneavoastră. Dacă aceste companii mici uh, se asociază și formează un fel de cartel, uh, Uh, vor fi pasibile de pedeapsă și vă felicit pentru această decizie luată de către dumneavoastră. Sper ca și pe viitor uh, Comisia să se gândească la interesele și, de asemenea, pedepsele care trebuie să fie aplicate IMM-urilor și micro-întreprinderilor. În al treilea rând, vreau să vă întreb dacă dimensiunea pedepselor, amenzilor, nu ar putea fi făcută flexibilă în cazul în care cei vinovați se uh, dovedesc a fi dispuși să, să facă obiectul unei uh, proceduri de arbitraj. De asemenea, în al patrulea rând, vreau să vă felicit pentru atitudinea pe care o aveți vis-a-vis -vis de bănci și vis-a-vis -vis de modul în care acesta trebuie să folosească fondurile publice care le sunt puse la dispoziție. Palabras, respondo a las dos cuestiones. Da, voi încerca să răspund la cele două întrebări. În primul rând, amenziile. Am discutat despre asta în această comisie parlamentară, unor și uh, între patroni, domnule Șvab, am vorbit despre asta. În ceea ce privește cazul pentru uh, acele componente de ferestre, pentru ferestre, dumneavoastră ați demonstrat că putem obține tot ce vrem cu orientările actuale prin amenzi. Eu știu că Parlamentul e un for legislativ care vrea să legiuiască. Asta îmi plăcea și mie să fac când eram parlamentar. Însă trebuie să stabilim bine prioritățile în funcție de nevoi și în funcție de obiective. Obiectivele pe care vrem să le avem prin această politică de amenzi la cartele antitruse, deci această politică se poate mm, obține cu regulile actuale. Nu știu, poate că peste șase luni voi găsi un motiv de a modifica regulamentul, însă cred că tot ceea ce poate fi obținut prin amenzi poate fi obținut prin orientările actuale, prin cadrul juridic actual. Și în ceea ce primește orientările, ă, acordurile, mă scuzați, din 2010 încoace am avut mai multe acorduri de settlement, atât la antitrust cât și la carteluri. Uh, în 2011 au fost patru cazuri de settlements, procedurile s-au redus, iar uh, întreprinderile care sunt de acord să participe la uh, această înțelegere, uh, li se reduce amenda cu 10%. La antitrust se poate utiliza articolul 3, așa cum am făcut-o cu IBM, cu Google, aștept încă un răspuns de la Google, uh, sau cu Standard Poor's, uh, caz pe care l-am citat mai înainte, și dacă întreprinderea e de acord să exploreze procedura legată de commitments, de angajamente, conform articolului 9, procedura poate fi scurtată. Deci, în măsura în care părțile implicate într-o anchetă de, privind cartel, privind uh, un eventual cartel sau antitrust, deci dacă sunt de acord, se poate interveni însă un acord nu înseamnă că noi nu ne ducem ancheta până la capăt pentru a vedea dacă într-adevăr exista sau nu o infracțiune. Thank you very much. Uh, for those who have come in since we started. Mulțumesc. Unii dintre dumneavoastră abia s-a, ni s-au alăturat. Prin urmare, dați-mi voie să vă anunț că mai întâi de toate vor lua cuvântul cei care fac parte din grupul de lucru și mai apoi voi da cuvântul celorlaltor colegi. Gunnar, tu urmezi apoi Sophie. Then Philippe. Filip, Dirk și Jorgen. Iva Pader, Edward Cicluna, Rodi Kratzer and myself. Sunt cei care vor lua cuvântul și să nu-l uităm pe Diogo Feio. Și dacă mai există doritori, vă vom adăuga pe listă. Gunnar, ai cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, vă mulțumim pentru acest raport. În ceea ce privește ajutorul de, de stat, trebuie să înțelegem faptul că acesta implică costuri mari pentru statele membre. Și asta tocmai în, într-o perioadă de criză, într-o perioadă de austeritate și trebuie să privim ajutorul de stat și din perspectiva aceasta a austerității. Cred că ar trebui să evaluăm și maniera în care ajutorul de stat s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a atins obiectivele în sectorul bancar sau în alte sectoare. Uneori uh, vorbim despre o, un impact, o, un studiu de impact a instrumentelor folosite, dar mm, adeseori am avea nevoie de astfel de studii care să fie demarate înainte de sau după folosirea instrumentelor. În sectorul bancar m-ar interesa din partea comisarului uh, și în, în uh, sectorul serviciilor de interes general, de fapt, aș vrea să aflu în, din partea comensar, comisarului în ce măsură acestea sunt în folosul uh, utilizatorul, utilizatorului final și nu al companiilor. E nevoie adeseori să avem uh, competiție, concurență și dezvoltare. Și uh, pornind de la această premisă, e clar că interesul nostru și atenția noastră ar trebui să se axeze pe interesul cetățeanului și nu pe interesul uh, companiilor. Serviciile de interes uh, general sunt într-adevăr o parte integrantă a, servici, a sectorului uh, serviciilor, sector care are mare nevoie de concurență. Deci care este părerea dumneavoastră pe acest subiect? Și mai există și alte aspecte importante din punctul meu de vedere. Printre acestea se numără următorul. Există diferite bariere de intrare pe piață în diferitele state membre. Deci există o mulțime de clasamente realizate, avem clasamentele băncii mondiale, etc. Și aceste bariere sunt, bineînțeles, cruciale pentru uh, diferitele companii. Poate din pricina acestor bariere avem prea puțină dezvoltare, prea puțină inovație, prea puține noi locuri de muncă create. Și tocmai de aceea aș vrea să vă întreb în ce am putea face pentru a pune într-un final în discuție și acest aspect al politicii concurenței. Vă mulțumesc. Okay, thank you very much, Mr. Hall. Vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește evaluarea acțiunii ajutoarelor de stat, evaluarea consecințelor uh, folosirii ajutoarelor de stat, dați-mi voie să vă spun că resursele pe care le avem la dispoziție sunt limitate. Însă, pachetul acela de modernizare pe care vi-l uh, descriam la început permite o mai bună alocare a resurselor noastre ne permite să ne concentrăm pe acele cazuri care într-adevăr uh, generează distorsiuni pe piața internă și ne permit de asemenea uh, să ne concentrăm pe controlul ex post. În momentul de față monitorizăm efectele ajutorului de stat oferit în ultimii ani. Din păcate, însă, rezultatele acestui exercițiu, cel puțin cele intermediare pe care le am la uh, dispoziție în momentul de față, ne arată că există o mulțime de cazuri problematice. Ce înseamnă cazuri problematice? Cazuri care implică ajutarea, ă, ă, oferirea de ajutoare de stat, pornind ă, de la diferitele reguli în, în vigoare și care, în proporție de 40%, nu și-au atins obiectivele. Acestea sunt cazurile particulare. Acum, cerem statelor membre să-și asume responsabilitatea în momentul în care oferea, oferă ajutoare de stat diferitelor uh, companii. De asemenea, cerem acum uh, autorităților naționale să verifice modul în care funcționează respectivele companii ajutate. Este o responsabilitate practic comună uh, aceasta de controlare a efectelor ajutoarelor de stat. Este o responsabilitate atât a Comisiei, bineînțeles, dar și a statelor membre. Comisia nu are suficiente resurse la dispoziție pentru a uh, evalua într-o manieră complexă toate aceste efecte și, și tocmai de aceea statele membre ar trebui să fie implicate. În ceea ce privește serviciile de interes general, uh, Tocmai la finele anului trecut am adoptat acest cadru, un cadru foarte bun, nu doar pentru că l-am propus eu, ci pentru că eu cred că pe, bazul, pe baza lui am reușit într-adevăr să punem în aplicare toate recomandările făcute privind serviciile de interes general din 2005 încoace. Pe baza acestui nou cadru ne putem concentra acum mai mult asupra eficienței care poate fi atinsă în momentul în care compania care are dreptul de a oferi uh, servicii de interes uh, general deci putem evalua modul în care aceste companii care oferă servicii de uh, interes uh, general creează într-adevăr ser- servicii care aduc mult plus valoare cetățenilor. Deci putem să evaluăm acum beneficiile resimțite de cetățeni. În ceea ce privește barierele acelea de intrare pe piață, uh, e o întrebare foarte importantă. Însă, din păcate, pentru a vă răspunde uh, în, într-o manieră potrivită la această întrebare, ar trebui să vorbesc mult prea mult, dar uh, oricum, Vă dați seama că aceste bariere ne dorim cu toții a fi eliminate și ar trebui să fie eliminate pornind de la regulile pe care le-am stabilit noi în diferitele noastre acte legislative. Și nu mă refer acum doar la reglementările antitrust, uh, cartel etc., etc. Din păcate, în momentul de față, aceste bariere există, pot exista, însă noi uh, trebuie să ne concentrăm eforturile în special asupra acelor sectoare economice care pre mm, presupun existența unor rețele, rețele care sunt controlate în multe state membre de anumite companii, companii care nu au cea mai uh, ortodoxă atitudine, din păcate, și de asemenea trebuie să ne concentrăm asupra sectoarelor uh, de, uh, noilor tehnologii. Noile tehnologii, la rândul lor, oferă posibilitatea abuzului de putere, iar noi, pe baza legislației noastre, ar uh, trebui să controlăm aceste sectoare, dar în același timp să o facem în așa fel încât să nu uh, sugrumăm concurența. Mi-aș dori, într-adevăr, ca aceste bariere să fie eliminate. Ne dorim cu toții să existe oportunități pentru creștere și dezvoltare. Ne dorim cu toții ca piața unică să se dezvolte în așa fel încât să satisfacă absolut toate așteptările noastre ale tuturor, așteptări care au fost iterate pentru prima dată acum 20 de ani când s-a constituit piața internă. Dar deocamdată nu putem neapărat să facem tot ceea ce ne stă în putință. Um, uh, mulțumesc, președinte, mulțumesc, comisar. Am uh, trei întrebări. În primul rând, vreau să vă adresez o întrebare legată de ajutorul de stat. Dar uh, după ce am fost uimită de ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu evaluarea um, care demonstrează că 40% din ajutorul de stat um, autorizat este problematic. Spuneți-mi, vă rog, că am înțeles eu greșit. A doua întrebare are de-a face cu uh, are legătură cu cardurile bancare. Este pentru a doua oară când Comisia încearcă să reglementeze regimul acestora și mă întrebam care ar fi următorii pași. Dacă Comisia dorește să reglementeze acum acest aspect sau uh, mai târziu. Și a treia întrebare este următoarea. În al doilea raport anual legat de mm, politica concurențială, Parlamentul a pus câteva întrebări legate de publicitate, de motoarele de căutare și așa mai departe. A fost ancheta Google care s-a derulat și ați spus mm, că acest gen de anchetă acoperă mai mult sau mai puțin tipul de anchete pe care le aveam noi, uh, de investigații pe care le aveam noi uh, în minte. Sunt căi de atac propuse de Comisia Europeană, uh, dar acestea mi se par destul de modeste și impresia mea acum este că rezultatul, așa cum se întrevede el, nu este chiar așa de bun. Mă întreb dacă aceste investigații uh, ar privi un sector întreg. Ele se dezvoltă foarte repede aceste închete. Și uh, ne putem forma o idee mai clară a uh, sumelor despre care este vorba și cât de ample este această problemă legată de concurență. Aș vrea să știu dacă ar trebui să fim mai proactivi, dacă ar trebui să intervenim mai mult, pentru că nu mai e vorba de o piață de nișă, e vorba de uh, Um, o afacere care rulează sume foarte mari, e vorba de jucători foarte dominanți, așa să știu dacă credeți că ar trebui să fim mai proactivi și să facem anchete sectoriale chiar și mai ample decât cele pe care le-am solicitat până acum, mai degrabă decât să așteptăm cazurile individuale și să ne plângem apoi uh, uh comisiei sau să așteptăm să se facă plângeri la comisie. Domnul comisar, uh, nu, ați înțeles foarte bine, e vorba de 40%, nu din sumă, ci din cazuri, din cazurile pe care le-am analizat noi, 40%, um, sunt um, cazuri în care ajutorul de stat a fost um, acordat în mod inadecvat. 40% sunt cazuri problematice. De aceea, în această inițiativă de modernizare a regimului de stat, vrem să acordăm foarte multă atenție acestor aspecte. În al doilea rând, mifurile, cardurile bancare. Nu mi-amintesc dacă am citit această parte a discursului meu uh, scris, dar nu este prima dată când spun acest lucru în public oricum. Uh, m-am gândit să ne gândim, să, să avem uh, în vedere posibilitatea reglementare a sectorului cardurilor, în special aspectul legat de mifuri. Noi avem de-a face cu aceste uh, taxe interbancare și din punctul de vedere al uh, problemelor antitrust uh, am analizat problema. Nu este răspunderea mea directă în cadrul comisiei să mă ocup de aceste taxe aceste carduri, dar uh, Michel, Michel Barnier este, dar doream să discut totuși acest aspect cu dumneavoastră și cu ceilalți membri ai colegiului comisarilor. Ca să văd dacă uh, considerați că merită să promovăm uh, legislația înainte de a um, vedea sentința Curții Europene de Justiție în cazul Mastercard, în cazul Visa. Nu știm când se va încheia, acel proces. Problema este foarte importantă și dincolo de sectorul bancar discutăm problema sectoarelor uh, problema plăților pe internet. Am publicat o carte verde în acest sens, am lansat un proces de consultare, am primit multe contribuții și acum discutăm ce să facem cu toate aceste idei. E vorba de o problemă foarte importantă și nu exclud în niciun caz problema reglementării. Dar nu pot să iau această decizie singur. În final, sectorul căutărilor. Google reprezintă 90% din acest sector al um, căutărilor pe internet, al motorilor de căutare. Avem uh, de-a face uh, cu un caz care a determinat trimiterea uh, acelor scrisori către doamna Erika Smith. Așteptăm uh, să vedem dacă vom evalua articolul 9 sau dacă vom trece prin procedura obișnuită antitrust. În cazul Google, prima noastră obiecție pe care le-am transmis-o celor de la Google are de-a face cu căutările verticale aproape toți ceilalți jucători, actori din sectorul căutărilor participă la aceste discuții. Nu ca potențiali autori încălcării, ci ca potențiali, potențiale victime ale infracțiunii. Deci ne ocupăm de acest sector. Nu este singurul lucru pe care, care este sub anchetă din activitatea Google și nu este prima dată când spun acest lucru în uh, public. Nu am deschis încă o anchetă oficială, încă n-am ajuns în, acel sta, în acele în acea etapă. Nu știu dacă va trebui să deschidem o investigație oficială, dar există anumite plângeri legate de sistemul Android, sistemul de operare al Google. Acest sistem uh, este analizat în prezent de serviciile mele. Tind să cred că acest lucru va fi uh, mult mai, acest aspect va fi mult mai amplu decât uh, investigația sectorială. Filip, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, preferați limba engleză sau franceză? Cum preferați dumneavoastră, spune domnul comisar? Ei, atunci voi vorbi franceză astăzi. O să vă sun ca, o, uh, ca un disc stricat, dar asta e, nu o să mai schimb placa. Vorbesc în continuare despre ajutoarele de stat și despre sectorul bancar. Sunt sigur că Um, este, este adevărat că am uh, răsucit puțin uh, brațul DG Competiție în legătură cu uh, restructurarea bancară. Mă gândesc la cazul Dexia, pe care îl cunosc destul de bine. Care sunt lecțiile pe care le-ați, învățămintele pe care le-ați tras din cazurile pe care le-ați analizat până acum și care este atitudinea dumneavoastră în general, care este Atitudinea dumneavoastră, învățămintele trecutului vă, uh, trecutului vă încurajează să aveți o atitudine mai strictă în privința uh, restructurării bancare? Prin ajutoare de stat s-a permis uh, continuarea funcționării unor um, instituții bancare care sunt practic morți vii. Nu știu dacă ar trebui să continuăm această situație, dacă ar trebui să permitem ca, uh, ca peisajul nostru financiar să se populeze cu instituții care fără ajutor public n-ar mai exista. Al doilea element despre care am mai vorbit, un lucru care ține de um, competiția fiscală și care ține de distorsionarea pieței. Și să știu dacă din acest punct de vedere uh, v-ați uh, interesat de practicile fiscale neloiale care distorsionează concurența prin acordarea de ajutor de stat anumitor întreprinderi pentru a le atrage în anumite state. O altă chestiune despre care se vorbește mai puțin acum e vorba de manipularea Libor din urmă cu câteva luni. Aș vrea să știu uh, dacă aveți ceva să ne spuneți în legătură cu această chestiune, vă mulțumesc. Mulțumesc. În primul rând, problema băncilor. Sistemul de control al um, încasărilor băncilor. Ajutoarelor private acordate băncilor, ajutoarelor de stat acordate băncilor, mă iertați. Nu este prima dată când spun uh, acest lucru. La ora actuală, folosim uh, instrumentele de control uh, ale așorilor de stat, instrumentele de care dispune Comisia, mai precis, ca sisteme de uh, uh, rezolvare a problemelor bancare de facto. La ora actuală, Comisia a prezentat Parlamentului și uh, Consiliului un uh, sistem de iure. E vorba de unul dintre elementele Uniunii bancare despre care vorbim din fericire și în cele din urmă. Când aveam un alt portofoliu, aveam, participam la alte reuniuni, la reuniunile cu miniștri de finanțe și nu era la fel de clar că facem progrese acum, însă iată că le facem. Atâta timp când nu vom avea o uh, autoritate um, în acest sens, va, suntem nevoiți să folosim aceste instrumente. Ați vorbit despre Dexia. Este a doua discuție pe tema Dexia, din nefericire. Prima decizie a fost luată în februarie 2010, când uh, eu tocmai preluam portofoliul de uh, concurență. Am avut dificultăți în aplicarea planului uh, acordat de comisie în uh, decizia din februarie 2010. Uh, Am avut probleme suplimentare, tensiunile de pe piață au crescut și acum uh, analizăm posibilitatea vânzării unei părți Adexia, sucursala Luxemburg, către o stată, un stat terț. Acum uh, începem analizarea unui plan de restructurare pentru întregul grup și pentru Dexia Credit Local. A trebuit uh, să așteptăm puțin să treacă alegerile din Franța, dar acum cu noul guvern francez și cu guvernul belgian, uh, care sunt acționarii principali, principali și autoritățile luxemburgheze sunt implicate, dar cu aceste autorități reluăm discuția pe baze mai constructive și mai constructive, dar totuși e vorba de discuții dificile. Temporar am fost nevoiți să autorizăm garanții de stat necesare pentru menținerea activității de finanțare a corporațiilor locale din Franța și din alte uh, părți ale lumii, dar în special în Franța. Insist, când Parlamentul uh, și uh, Consiliul vor adopta o directivă în legătură cu acest subiect, eu voi trăi mai liniștit nu doar în calitate de comisar, ci și ca cetățean, pentru că avem nevoie de o autoritate de rezoluție bancară. În ceea ce privește restul sistemului, trebuie să vă spun că acest caz Dexia a fost cel mai dificil de departe. Planul a fost cel mai greu de aplicat în acest caz. În uh, restul cazurilor am luat multe decizii, în majoritatea cazurilor e vorba de decizii care sunt uh, puse în aplicare foarte corect, cu diferențe milimetrice față de decizia inițială, originală în anumite cazuri, de exemplu Credit Bank în Belgia, am negociat uh, schimbul, uh, schimbul uh, unei unui, unei despăgubiri cu alta, unei soluții, unui remediu cu altul și am discutat uh, pentru uh, Grecia, uh, Irlanda, Portugalia, pentru cu, despre chestiuni legate de sistemele bancare în aceste state. Spania a cerut recent ajutor din partea Eurogrupului și, după cum vedeți, în general, avem cazuri care nu prezintă dificultăți uh, în punct de al negocierii. În alte cazuri, însă, avem um, um, dificultăți mult mai mari. În cazul băncii, uh, unei bănci bavareze, încă, de exemplu, nu am ajuns încă la un plan de restructurare acceptabil. Continuăm să lucrăm uh, cu autoritățile statelor care se confruntă cu probleme în sectorul financiar. În privința ajutorului de stat și a impozitelor, știți că există anumite limite în tratate. Nu putem uh, considera distorsionarea concurenței faptul că un stat membru uh, fixează o rată de impozitare a societăților comerciale mai mică decât statul vecin. Acest lucru nu se consideră nu se consideră o distorsionare a concurenței. Însă avem cazuri de natură fiscală pe care le analizăm. În ultimele luni uh, am uh, discutat cu guvernul italian al lui Mario Monti o abordare care va soluționa multe cazuri uh, de discriminare din punct de vedere al impozitelor în Italia nu e vorba de uh, sectorul cel mai uh, amplu cel al ajutorilor de stat, dar este totuși uh, un sector în care găsim destul de multe încălcări. În cazul Libor, da, ne ocupăm de acest subiect. Mai mult nu vă pot spune. Dar ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare în legătură cu poliția de uh, concurență. Sectorul bancar. V-am adresat uh, în urmă cu ceva vreme o întrebare în legătură cu uh, lichiditățile primite de băncile spaniole de la BCE. Băncile spaniole se confruntau cu probleme din cauza bulei imobiliare și atunci au primit ajutoare din partea BCE. Atunci, dumneavoastră, ați spus că nu e chestiune care privește politica de concurență, pentru că e vorba de politică monetară, de fapt. Totuși, când uh, băncile au primit ajutor de stat, această chestiune a ținut de concurență și băncile au uh, fost obligate să îndeplinească anumite cerințe. Această uh, storie legată de legată de cecuri. Uh, știți că până la urmă s-a ajuns la cazul Banchia. Dacă șapte cecuri spaniole au uh, avut probleme, um, știți că până la urmă și Banchia a ajuns uh, să fie mult prea, mult prea mare. În urmă cu doi ani, v-am adresat o întrebare similară. Din uh, cauza problemelor care se confruntă acum Banchia și aceste um, uh, case de economii și consemnațiuni, uh, ne, Spania are nevoie de ajutor. 200 de mii de... Uh, 100 de miliarde de euro, respectiv. Guvernul spaniol a spus că aceasta este o victorie, dar nu știu cât de mare este această victorie. Iată ce vă întreb. Dacă uh, ați analiza cum ați rezolvat problema Cahas și Banchia în urmă, uh, ce credeți? Ați aplicat politica concurențială adecvată sau credeți că ar fi trebuit să fiți mai activ în acest domeniu pentru a preveni dezastrul cu care ne confruntăm acum? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Epping. Cred că nu trebuie să încărcăm, ă, încurcăm ă, borcanele. Politica monetară, BCE-ul, Frankfurt, politică monetară, după cum ați spus și cum am spus și eu în repetate rânduri, și celelalte aspecte legate de ă, banii publici, resursele publici care, publice care trebuie să fie alocate pentru restructurarea um, anumitor instituții financiare, precum acele cajas case de economii spaniole. Problemele Banchia. Eu îl cunosc bine acest caz, pentru că e vorba de țara mea. N-are de-a face cu uh, operațiunile BCE. Are de-a face cu uh, ajutor public care a dus la transformarea capitolului hibrid în uh, acțiuni E vorba de 4,4 miliarde de euro, dacă mi amintesc cifra bine. Și acum, în cadrul noului acord adoptat de Eurogrup și care trebuie să uh, devină uh, în săptămânile viitoare uh, un memorandum de înțelegere, conform presei, în viitorul apropiat, Banchia va avea nevoie de o, o susținere publică importantă, o susținere financiară importantă. Această infuzie de resurse publice se va face uh, sub controlul atent al Comisiei, din punct de vedere al ajutorilor de stat. Dar să nu amestecați operațiunile monetare ale BCE cu infuzia de capital public uh, sau mm, cu alocarea garanțiilor de stat prin alte instituții, pentru că sunt chestiuni care intră în categorii diferite. Doamna președinte, Iorgan, ai cuvântul. Ia și... Uh, Mulțumesc. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui alt domeniu al concurenței, despre care vorbeați de altfel în raportul dumneavoastră. Este vorba despre concurența în domeniul furnizării de alimente. Spuneați că concurența în acest domeniu este necesară pentru ca prețurile să rămână echitabile. În raportul dumneavoastră uh, vă referiți la un sector foarte sensibil și anume uh, producția de lapte. În uh, țara pe care o reprezint, uh, am tot fost interpelat de producătorii de lapte care îmi spuneau că au mari probleme legate de politica de concurență ei spuneau că nu au suficientă marjă de negociere pentru a impune acele, acele prețuri de care au nevoie pentru a-și putea întreține existența. Deci aceste persoane îmi spuneau că toată politica concurenței este în detrimentul lor. Dumneavoastră explicați Uh, raționamentul uh, comisiei, care este într-adevăr neproblematic dintr-o perspectivă ecologică, dar cu toate acestea permiteți-mi să vă întreb cum aveți de gând să tratați subiectul în viitor. Am tot aflat că producătorii au încercat să, să construiască, să constituie un fel de asociații, asociații de producători pentru a-și putea impune prețurile dar, din păcate, aceste asociații adeseori uh, par să încalce legislația europeană în ciuda obiectivelor uh, bune pe care le au în spate. Și vreau să vă întreb care este propunerea Comisiei pentru a trata asemenea, asemenea situații, astfel încât uh, regulile într-adevăr să fie acceptabile și în beneficiul tuturor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Într-adevăr, în raportul privind sectorul uh, alimentar pe care l-am uh, elaborat pe baza nenumăratelor acțiuni întreprinse de autoritățile naționale de concurență. Am făcut asta aplicând tratatul însă la nivelul respectiv de responsabilitate. Și după cum spuneam în intervenția mea de la început, există foarte multe decizii care au arătat că s-au încălcat articolul 101 și 102 din tratat. E drept că majoritatea infracțiunilor detectate și pedepsite de altfel de, autorități, de autoritățile naționale de concurență nu au de a face cu agricultori, cu sectorul primar, ci au de a face cu etapele succesive din lanțul alimentar. care pornește din momentul în care producătorul uh, își dă produsul, carne, cereale, uh, lapte și așa mai departe, către ceilalți comercianți, ajungându-se la vânzarea cu amănuntul. Deci problemele au apărut de fiecare dată în, uh, la verigile superioare, deci nu la nivel de producător primar. Eu nu sunt un expert uh, desăvârșit în acest sector, însă tensiunile legate de prețurile la alimente se bazează pe aspecte diferite de cele care țin de lipsa concurenței sau de abuzul de poziție dominantă pe piață. Deci în acest sector sunt alte probleme care ar trebui soluționate prin intermediul altor politici și nu prin intermediul politicii de concurență. Ce am învățat din aceste analize? Agricultorii beneficiază de pe urma unei atitudini active și beligerante a autorităților de concurență față de celelalte verigi din uh, lanțul alimentar. Așadar, dacă îmi permit uh, agricultorii, aș spune că interesele lor uh, sunt mai bine protejate printr-o aplicare bună a politicii de concurență. Deci nu mă refer la ce face Comisia Europeană direct, ci la ceea ce fac cele 27 de autorități naționale de concurență. Și Comisia nu acționează decât foarte puțin, deoarece practic toate cazurile de încălcare a regulilor de concurență nu au o dimensiune europeană, ci sunt cazuri care au de-a face cu piața regională sau locală. Cu excepția um, anumitor cazuri de fuziuni sau de situații antitrust în sectorul alimentar care au existat în trecut, deci noi am acționat și asta se vede și în raportul care tocmai a fost aprobat și pe care îl discutăm. Deci noi am acționat uh, coordonând și uh, valorificând ceea ce fac zi de zi cele 27 de autorități naționale din domeniul concurenței. Vă mulțumesc. Aici se încheie intervențiile membrilor din grupul de lucru. Mai avem încă 11 persoane care vor să intervină. Vă vom grupa câte 3 și încercați să nu puneți întrebări prea lungi și complicate. Ramon Tremosa, Kate Swinburne, și vă pada. Ramon. Señor Almunia, buenas tardes. Bună ziua, domnule Almunia. Câteva întrebări. În primul rând, naționalizarea băncii Bankia în Spania. Prin această naționalizare, statul spaniol devine principalul acționar al companiei aeriene Iberia, deținând practic 15% din acțiunile pe care le are Iberia. Asta înseamnă că Spania e singura, asta știind că în Spania rețeaua aeroportoară AENA e deținută 100% de stat. E o rețea deficitară dacă e să comparăm ce se întâmplă în alte țări unde această rețea generează beneficii. Aici va apărea un conflict de interese în ceea ce privește concurența la nivel european sau nu? Asta o primă întrebare. A doua întrebare. Domnul Rajoy, primul ministru spaniol, ins- insistă să ceară o salvare directă a băncii fără să se treacă prin uh, statul spaniol. Asta înseamnă că s-a schimbat uh, poziția uh, statelor membre în această privință? Încă două întrebări. Încă doi uh, eurodeputați. Kay Swinburne și după care Iva. Mulțumesc! Domnule comisar, salut ceea ce ați spus în legătură cu raportul anual. Echipa dumneavoastră cunoaște bine situația concurenței în ceea ce privește instrumentele financiare. Salut ceea ce ați făcut în legătură cu fuziunile și în legătură cu CDS-urile. În lumina acestor lucruri, aș vrea să știu dacă ne puteți da lămuriri în legătură cu taxele interșanjabile multilaterale, articole 28, 29 și 30. Se stabilește aici o viziune mai competitivă pentru toate serviciile și produsele financiare. Poate că ne puteți ajuta să înțelegem de ce acest acces deschis, non-discriminatoriu, e necesar atât uh, pentru infrastructura de mm, autorizare a înțelegerilor. Ne puteți spune de asemenea de ce e important accesul la infrastructurile financiare pentru piața unică. Știți că noi am înaintat mai multe amendamente din partea mai multor deputați pentru a șterge aceste clauze de acces și aceste chestiuni care țin de concurență. Deci părerea dumneavoastră e mai mult decât uh, binevenită. Iva aitäh, et äh, et selline küsimus, mis puudu-. mulțumesc. Întrebarea mea se referă la viitor. Dacă vorbim de perioada 2014-2020, ar vrea să știu cât de activ vă implicați dumneavoastră și cât de activ se implică serviciile dumneavoastră Știm că nu ne dorim politici care să denatureze concurența, deci nu vrem să fie adoptate astfel de politici. Discutăm, de exemplu, de anumite scheme de sprijin în politica agricolă și în cadrul uh, sectorului alimentar. În anumite state membre, politicile care par să fie um, Uh, propuse ar duce la o denaturare permanentă a concurenței. Statele Baltice au fost membre, sunt în Uniunea Europeană de aproape 10 ani. Subvențiile directe la fermieri sunt diferite, deci se pare că va exista o nouă perioadă de tranziție, deci încă 20 de ani. Deci ce credeți despre toate acestea? Cum putem evita uh, de la bun început anumite lucruri care vor duce la denaturarea piețelor și a concurenței? Thank you, manager. Respecto a la pregunta... Referitor la întrebarea domnului Tremosa, legătură cu Banchia, eu nu vreau să uh, anticipez nimic. Deci, din câte știu eu, nu s-a luat nicio decizie oficială, nu s-a făcut nicio înștiințare nici în legătură cu structura acționariatului la banca pe viitor. Deci când se vor da aceste date ne vom exprima și noi. Și din câte știu eu, nu s-a făcut nicio înștiințare presa spaniolă. Deci citim aceeași presă, deci nu sunt la curent în legătură cu o posibilă privatizare sau restructurarea structurii aeroportoare naționale. În sectorul aviației există multe cazuri deschise. Unele sunt și în Spania. E vorba de aeroporturi regionale sau uh, locale sau de subvenții pentru liniile aeriene care folosesc aceste aeroporturi locale sau regionale. Există cazuri deschise oficial, altele care sunt în faza de plângere, însă nu pot să îmi exprim nicio opinie. În legătură cu posibilitatea de salvare directă, nu doar uh, domnul Rahoi a vorbit despre asta, ci dacă am înțeles-o bine din presa care vorbea despre summitul G20 din Mexic, chiar și domnul Barroso a vorbit despre așa ceva. Poate că informația nu a fost transmisă corect, însă înainte de adoptarea de către Eurogrup a planului de salvare s-a vorbit deja despre asta, despre planul de salvare pentru mai multe bări spaniole. Deocamdată, conform analizelor și cu legislația actuală, nu e posibil așa ceva, însă se poate modifica și legislația dacă va fi nevoie. Deci, în orice caz, e vorba de un tratat. Mecanismul de stabilitate e un tratat interguvernamental și aici Comisia nu are drept de inițiativă oricum. Aș vrea să răspund la întrebarea privind uh, taxele interșanjabile multilaterale. Însă, referitor la ce spunea domnul Palar, eu nu sunt uh, responsabil pentru ajutoarele publice în sectorul agricol. Agricultura și pescuitul beneficiază de o scutire de la regulile generale și comisarul Cioloș și doamna Damanachi sunt responsabili. Nu pot să mă ocup eu uh, și nu am cum să vă răspund, de competența colegilor mei. Acum, referitor la părerea și poziția mea privind accesul deschis la activitățile de autorizare sau la contrapartidele centrale. Sprijin pe deplin propunerea Comisiei. Știu că acum e responsabilitatea dumneavoastră și a Consiliului de a discuta și de a legiui, însă în propunerea noastră respectăm pe deplin principiul unui acces uh, non-discriminatoriu la date pentru care sunt în uh, contrapartidele centrale Acestea au fost principiile conform cărora am adoptat decizia noastră negativă privind uh, cazul Deutsche Börse ICK și propunerea adoptată de comisie a fost transmisă Parlamentului și Consiliului pentru a discuta în legătură cu acest acces deschis, non-discriminatoriu. Eu cred că e un principiu interesant pe care îl putem sprijini, să nu pot să vă spun eu ce veți hotărâ aici. Thank you. The... Mulțumesc. Următorul calup. Kratzer and uh, Diogo Feo. Uh, grazie. Cluna. Mulțumesc, domnule comisar Almunia. Știm că foarte mulți cetățeni vă respectă foarte mult munca, mulți cetățeni înțeleg uh, că o bună concurență e utilă și înțeleg că ajutoarele de stat și subvențiile de multe ori nu sunt în interesul lor. În același timp, cetățenii își doresc ca băncile să nu dea greș. Unii sunt de acord să fie salvate băncile, alții nu. Fiecare cetățean are o altă părere. Unii înțeleg că trebuie luate anumite măsuri, alții nu. Însă un lucru nu îl înțeleg cu toții. În, aviație, în industria aviației, de exemplu, să zicem că există o companie care are un rol strategic, deoarece îndeplinește o anumită sarcină și să zicem că acea companie beneficiază de ajutoare de stat. se vorbește de o eventuală restructurare a companiei respective, să cetățenii, cel puțin în cazul Maltei, nu înțeleg de ce trebuie să se întâmple asta. Doamna Rodi Crața, vă mulțumesc. Întrebarea mea se axează pe două lucruri. În primul rând, aș vrea să știu ce credeți despre funcționarea autorităților independente de concurență din statele membre. Credeți că într-adevăr există independență? Și ce țări au probleme, dacă au probleme? De exemplu, în cazul ajutoarelor de stat. Cealaltă întrebare. Există țări în care încercăm să facem o ajustare financiară. În, țările, în țara mea, în Grecia, au fost mari greutăți și vedem cât de greu funcționează concurența. Credeți că e nevoie de reforme în acest sector, de modificări? Într-o perioadă ca cea actuală, e greu ca piața și societatea să fie de acord cu așa ceva. Deci credeți că s-au făcut progrese, credeți că au existat intervenții complementare, utile în situații ca cele menționate? Domnul Feio, Diego Feio. Mulțumesc, Sharon. Domnule comisar, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc, să vă salut. Uh, E foarte important că ați venit aici. Aș avea acum două întrebări. M-am uitat uh, la raportul pe care ni l-ați prezentat și m-am uitat și la analizele făcute de agențiile de mm, analiză în ceea ce privește creditele. Se spune că nu există probleme și un raport privind uh, agențiile de rating în domeniul creditelor. Se dorește o creștere a competitivității pe piață. Se vorbește, de exemplu, despre o soluție uh, rotativă uh, obligatorie. Dat fiind că e o problemă de concurență care trebuie abordată din punct de vedere legislativ și reglementar, aș vrea să vă întreb, nu credeți că ar fi mai bine să tratăm problema de concurență în domeniul dreptului de concurență. Deci să vedem dacă a existat o infracțiune și dacă trebuie luate anumite măsuri. O a doua întrebare referitoare la sectorul aviației. În acest sector există îngrijorări legate de acordurile de cooperare între companiile aeriene. E un caz pe care îl cunosc mai bine, și anume cazul companiei portugheze TAP, și Brussels Airlines, ruta dintre Porto și Bruxelles, mai exact. Uh, știu că s-a deschis o anchetă. Aș vrea să știu ce anume se întâmplă cu aceste coduri de rută uh, împărtășite deci de companii. Deci ce credeți despre aceste alianțe strategice între companiile aeriene? Domnul Almonia, referitor la prima întrebare, nu am înțeles exact dacă vă referați la un anumit caz de concurență. Deci nu am înțeles dacă vă referați la asta. Face semn din cap că da, poate că ne puteți lămuri mai mult atunci. Acum privitor la autoritățile naționale de concurență. Nu avem puteri legale, juridice pentru a transforma sau modifica structura autorităților naționale de concurență. Acestea sunt obligate să pună practic articolul 101 și 102 din tratat și în această privință Menținem o cooperare foarte fructoasă cu aceste autorități în cadrul rețelei europene pentru concurență și la sfârșitul procedurii juridice, Curtea Europeană de Justiție va hotărâ dacă o anumită autoritate națională de concurență uh, pune în aplicare tratatul așa cum trebuie sau nu. Părerea mea e că există autorități naționale de concurență finanțate mai bine din bugetele naționale, există altele care se bucură de o independență mai scăzută față de autoritățile naționale, față de guvern. Însă, din punctul meu de vedere, ceea ce e relevant e rezultatul uh, muncii acestor uh, autorități atunci când ele trebuie să aplice regulile comune. Și atunci când Uh, se ocupă de distribuirea cazurilor. Și trebuie să vă spun că avem o colaborare foarte mm, fructuoasă cu toate autoritățile naționale de concurență. Și în unele cazuri mă întreb dacă nu ar trebui să folosim în mod mai activ recomandările specifice țărilor în cadrul semestrului european pentru a încerca să îmbunătățim modul în care funcționează autoritățile naționale de concurență. Anul acesta, cel puțin într-un caz, recomandările se referau la o anumită autoritate națională de concurență, și de asemenea în cadrul programelor pentru Grecia, Irlanda și Portugalia am introdus anumite comentarii privind autoritățile naționale de concurență la niveluri diferite, însă în aceste trei cazuri încercăm să folosim această pârghie pentru a îmbunătăți modul în care funcționează aceste autorități. Agențiile de rating a creditului. Da, concurența ar trebui să fie mai bună. Aceste agenții ar trebui să funcționeze mai bine. Sunt convins de asta. Însă, deocamdată, instrumentul cel mai bun pentru a îmbunătăți aceste aspecte de competitivitate ale agențiilor de rating uh, s-ar face mai mult prin uh, reglementare decât prin folosirea instrumentelor uh, antitrust. Deocamdată nu am primit nicio plângere referitoare la acest fapt și nu am găsit suficiente argumente pentru a deschide ex officio o anchetă conform articolelor 101 sau 102. Știți că și Parlamentul lucrează la acest lucru, e vorba de reglementarea agențiilor de credit, de rating și avem aspecte diferite. Uh, Vorbeați despre rotație, despre alte elemente care sunt incluse în propunerea noastră de reglementare. În cazul aviației, analizăm situația anumitor uh, înțelegeri privind împărțirea uh, rutelor, anumitor coduri. Și una din aceste rute este cea dintre Porto și Bruxelles, care a făcut obiectul un acord între TAP și Brussels Airlines dacă am informații corecte, 70% din rutele interne, din traficul aerian, sunt operate de către o companie, de, de, de o singură companie. Însă, din punct de vedere al concurenței, Ar trebui să vedem dacă există abuzuri de poziție dominantă, însă pe de altă parte trebuie să vedem dacă există sau nu bariere. Bariere de intrare. Pe multe rute, problema nu e legată de existența unor bariere de intrare, <laughs> problema e că nimeni nu vrea să intre pe ruta respectivă. Și acum Air Malta lămurirea în legătură cu Air Malta. Domnul Schicluna va oferi o lămurire. Ce spun alegătorii? Văd cum sunt salvate băncile și așa mai departe și sunt folosite miliarde. Și știu că sunt bani din buzunarul lor. Și ei vor să ajute uh, compania aeriană pentru că aceasta să nu aibă prea multe pierderi. Să, da, a venit vremea restructurărilor, și încă așteptăm un răspuns, o vedem. Da, lucrăm de mult timp la restructurarea companiei Air Malta. Sper că aproape ne-am încheiat lucrările, însă la astfel de negocieri nu avem, nu dispunem de toate instrumentele. Dacă Cealaltă parte e autoritatea națională, deci în cazul acesta autoritatea malteză, care nu ne oferă <laughs> informațiile pe care le cerem în legătură cu planul de restructurare. Și deci dacă acest plan nu respectă regulile noastre privind ajutoarele de stat, negocierile trebuie să continue. Nu avem cum să ne impunem propriile de legătură cu planul de restructurare. Trebuie să cerem o propunere, să negociem cu autoritățile naționale, să cerem informații în plus, să le primim și după aceea de avea să ajungem la un acord. Și sperăm să ajungem la un acord. Problema băncilor, da, știm. Avem o problemă. În majoritatea sectorilor ne putem imagina o economie care poate funcționa fără o anumită companie. Însă, când e vorba de sistemul financiar, rolul acestuia e atât de esențial încât nu putem trăi, nu putem crea locuri de muncă, nu putem funcționa fără un sistem financiar care să-și îndeplinească datoriile și anume să financeze economia reală. Și pe timp de criză trebuie să ne asigurăm să facem toate eforturile cu condițiile și uh, garanțiile și avertizmentele, avertizările la care m-am referit. Deci o distribuire corectă a poverii și o eliminare cât mai largă a denaturării concurenței. Ultimele trei întrebări. Lange, Andreasen și Gualtieri. Werner. Äh, äh, vă mulțumesc, domnule comisar. Vorbeați despre cazurile de cartel. Domnul Clute a vorbit deja la rândul el despre ele și dacă mi-amintesc bine prezentarea dumneavoastră, dumneavoastră vă refereați la cartelurile în domeniul producției uh, alimentelor. Vreau să-mi dați mai multe detalii aici. Asta în primul rând. În al doilea rând, vorbeați despre o anumită bancă din uh, Bavaria. În același timp, însă, avem cazul Banchia, Dexia, etc., care au primit în doar 24 de ore ajutor, asistență din partea comisiei. Doamna s a semnat acolo toate mandatele. Uh, care este părerea dumneavoastră cu privire la aceste situații? Credeți că se vor referi și se vor repeta și pe viitor sau nu? Și care va fi atitudinea dumneavoastră? Și în al treilea rând, dați-mi voie să vă întreb care va fi poziția dumneavoastră în ceea ce privește transporturile aeriene. Domnul uh, președinte al Ryanair se tot plânge că uh, Comisia Europeană de patru ani încoace îi uh, reproșează una alta. Care va fi atitudinea noastră cu privire la eficientizarea acestor uh, planuri de supraveghere sau acestor uh, proceduri de supraveghere? Cel de la Ryanair se plângea că procedurile ar durea prea mult și vreau să vă întreb în ce măsură le veți eficientiza pe viitor. Marta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vorbeați despre o, uh, recorduri pozitive în cazul celor 46 de bănci pe care le restre, restructurați în momentul de față. Uh, în ce măsură vă păstrați optimismul? Pentru că stresurile de testele de stres în domeniul bancar nu au dat rezultatele pe care uh, în cazurile pe care le-au au fost folosite. În același timp, dați-mi voie să vă întreb dacă tot în cazul uh, instituțiilor uh, bancare, administrația lor a fost una uh, defectuoasă, considerați că aceste bănci ar trebui în continuare să fie sprijinite în ciuda faptului că uh, activitatea lor duce la, practic, distorsionarea eh, rezultatelor economice al statului în care se află. Înainte de a fi comisar pentru competi concurență, noastră, ați avut un alt uh, portofoliu. Vă ocupați de, de situația monetară, de afacerile economice și monetare. Dați-mi voie să vă întreb dacă considerați că și Comisia este responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat, dacă considerați că reglementările propuse de Comisie au propus sau au dus la criza cu care ne confruntăm și dacă da, ce aveți de gând să faceți? Roberto. Vă mulțumesc. O întrebare foarte concretă din partea mea. Chiar dacă abordarea mea va fi una generală. Comisia a început să cerceteze cumpărarea companiei finlandeze, unei anumite companii finlandeze producătoare de inox. Nu vreau să intru în detaliu, da, în detalii, dar este absolut evident că un asemenea acord ar trebui să fie cercetat. Vorbim aici despre un actor esențial pe piața mondială și întrebarea mea se referă, se referă tocmai la acest sector. Cum funcționează aceste două principii în legătură cu articolul 101? Sectorul oțelului special suferă de pe urma competenței investiției externe, să nu uităm că 56% din producția, la sută din producția mondială se realizează în China. Vorbim aici despre revigorarea unui sector care e periclitat în Uniunea Europeană. Deci, în asemenea cazuri, dați-mi voie să vă întreb cum se realizează echilibru. Mai întâi avem articolul 101 care duce la, practic, falsificarea concurenței pe piața unică, adică să încheie acolo uh, contracte care să ducă la inovare tehnică și, de asemenea, creșterea producției. Ce se întâmplă? Care e echilibru? Voi răspunde în spaniolă, domnule Langen. Durata cazurilor de ajutoare de stat, cazuri antitrust, vă referați și la cazurile ajutoarelor de stat. Deci durata depinde, pe de o parte, de complexitatea cazului concret care trebuie analizat, depinde de tipul de ajutor oferit sau pe care statul respectiv dorește să-l acorde și depinde de asemenea de cooperarea cu statul membru respectiv în procedura actuală, e singurul nostru interlocutor când se deschide un caz. Într-o fază mai înaintată a anchetei, putem să ne adresăm și altor părți interesante. Însă, la început, statul membru e singura parte cu care putem discuta. Și uneori avem niște greutăți eh, majore. Există cazuri uneori de ajutare de stat care intervin ca urmare a unei sentințe a Curții de Justiție care ne obligă să deschidem cazul nou. Deci la Deutsche Post am avut această situație și acum câteva zile aici la Bruxelles vorbeam despre o modificare a procedurii pe care vreau să o introduc eu în cadrul uh, de modernizare a ajutoarelor de stat. Prin această modificare aș vrea să ne putem adresa direct uh, entității care ne poate da informații dacă nu primim informațiile respective de la statul membru, Fie că e vorba de un reprezentant din țara respectivă sau al unui land, deci nu era vorba de landul dumneavoastră. Deci un reprezentant a... de acolo ne-a spus că era împotriva unei astfel de idei și spunea că singurul responsabil care să ofere informații ar trebui să fie statul membru. Da, dar vedeți că avem această problemă legată de obținerea de informații. Trebuie să găsim o cale de îmbunătățire a procedurilor pentru a accelera soluționarea cazurilor de multe ori. În cazul concret pe care l-ați citat, am uh, făcut progrese, suntem în faza de anchetă după un proces îndelungat de deschidere a anchetei. Referitor la următoarea intervenție. Trebuie să vă spun că testele de rezistență nu țin de răspunderea uh, comisarului, nici a comisiei, nu, autoritățile de supraveghere naționale fac asta sau autoritatea bancară europeană. Comisia a participat la mai multe exerciții privind aceste teste de rezistență, a venit cu ipoteze, însă comisia nu are informații directe de la uh, Uh, autoritățile financiare pentru a realiza aceste teste de rezistență. E drept că acestea ar trebui să fie mai bune. Suntem cu toții de acord că exercițiile din trecut ne-au arătat, așa cum se spune la noi, deci e loc de mai bine și încă mult loc de mai bine. Referitor la bănci, nu un comisar pentru concurență ar trebui să analizeze fiecare caz de ajutor public către o bancă. Noi vrem să vedem în schimbul a ce se cer acei bani. Să vedem dacă se oferă un model de afaceri viabil, dacă banca respectivă și a promisiunea de a renunța la anumite linii de afaceri care erau periculoase pentru solvență. Să vedem dacă banca respectivă și angajamentul de a-și schimba metoda de gestiune, de finanțare. Deci de modelul de afaceri, vă spuneam, deci aici intrăm în detalii. Dacă propunerea de restructurare care vine din statul respectiv um, susțin, are o prevedere anume, deci noi nu putem schimba managerii băncilor din decizia noastră proprie. Și eu mă bucur să văd când statele membre propun schimbarea uh, managerilor care au greșit. Eu cred că e foarte bine să pui pe cineva care se pricepe, însă comisia nu poate impune așa ceva. Nu suntem o autoritate cu competențe și puteri suficiente pentru a schimba unilateral uh, directorii băncilor. Dumneavoastră m-ați întrebat în legătură cu cadrul juridic al Uniunii Monetare și Economice. E o întrebare pe care trebuie să o adresați Parlamentului și Consiliului, deoarece acest cadru legal uh, fac cele două instituții și nu Comisia. Domnul Gualtieri m-a întrebat uh, în legătură cu un caz care se află acum în faza a doua a proiectului de achiziționare a unei uh, uzine uh, metalurgice de producție de inox, uh, deci e vorba de o uzină Thyssen, care trebuie să fie cumpărată de grupul Tucumpu, însă nu mă pot pronunța acum. Vă mulțumesc, mai avem câteva minute. Vă grăbesc puțin, dragi colegi. Domnul Langen dorește să intervină din nou. Werner? Ich hatte noch zwei Fragen gestellt. Mai pusesem două întrebări pe care domnul comisar uh, n-a putut să le trateze sau n-a vrut să le trateze. Vorbeam despre o anume bancă germană comparată cu, de mine cu Dexia, Banchea, etc. și vorbeam despre, uh, de asemenea, procedura anticartel în domeniul producției de alimente. Excuse me, excuse me, I have forgotten this, uh, this two. Mă iertați, am uitat aceste două puncte. Când uh, am început să dialogăm, primul cuvânt care mi-a venit în, mine, în minte a fost Nordul Green și am vrut neapărat să vorbesc despre acest caz. KBC, Eh, Credit Bancul, deci din Belgia, și își implementează planul de restructurare conform deciziei adoptate în 2009. După cum spuneam și înainte, nu am menționat uh, KBC-ul, însă e un caz printre altele. Am negociat aici o modificare investițiilor lor uh, și planul de restructurare se desfășoară așa cum trebuie și sperăm ca până la capăt să nu există probleme. Prin autoritățile bavareze, acea bancă citată de dumneavoastră dintr-un lan german nu a ajuns la o soluție, la o înțelegere privind restructurarea. În ultimele săptămâni au venit câteva modificări și sper să ajungem la un acord. E un proces de negociere foarte îndelungat cu diferiți interlocutori, din, mai ales din partea bavareză. Și atât autoritățile federale germane cât și Comisia uh, sunt de acord că trebuie să facem eforturi pentru a găsi o soluție și la această problemă. Și cartelurile din sectorul alimentar. Nu mi-amintesc la nivel comunitar, îmi amintesc în raportul pe care l-am menționat înainte că sunt multe cazuri de carteluri analizate de autoritățile naționale, însă în momentul de față nu amintesc de un caz specific cu dimensiune europeană din sectorul alimentar. Mulțumim foarte mult! Mai devreme vorbeați despre autoritățile naționale de concurență și spuneați că ați dori ca aceste autorități să folosească mai mult recomandările Comisiei pentru a încerca să ia măsuri mai ales acele țări care au rămas în urmă. Și ca răspuns la altă întrebare, ați spus că dumneavoastră nu, poți, nu puteți controla ce facem noi um, prin legislația adoptată în, prin codecizie. Însă ar trebui să existe o interacțiune conform tratatului și articolul 119 stipulează faptul că trebuie să avem niște politici economice în conformitate cu principiile unei uh, economii deschise și avem recomandări specifice pentru țările din zona euro. Se spune că serviciile trebuie să reprezinte un sector deschis de acum încolo. Și deci avem niște probleme legate de accesul uh, la mifuri și la contrapartidele centrale. Avem anumite obligații care decur de pe urma tratatului și a guvernanței economice. Puteți să ne spuneți câte ceva despre asta? Several occasions uh, between us. Cred că am tot discutat acest subiect în trecut. Știți prea bine că sunt de acord cu solicitarea dumneavoastră de a crea o economie deschisă, caracterizată prin concurență între servicii, inclusiv uh, o concurență în domeniul serviciilor financiare și în cadrul infrastructurii financiare. Da, îmi doresc și eu lucrurile acestea. Uh, nu vă pot însă pro- promite că voi convinge cei 27 de miniștri eh, de finanțe și uh, pe toți membrii Parlamentului European să sprijine aceste propuneri ale, min- ale mele. MIFID și EMIR și MIFIR, îmi cer scuze, uh, Uh, fac tocmai lucrurile acestea, conțin reguli noi de genul acesta. Le cerem pur și simplu statelor membre să fie mai atente în momentul în care implemente, implementează directiva privind serviciile. Le cerem uh, să-și deschidă piața financiară pentru că astfel vom putea să fim mai dinamici, să obținem creșterea aceea economică pe care ne-o tot dorim. Uh, în ceea ce privește instrumentele antitrust de care, pe care le avem la dispoziție, am tot încercat să le folosim pe cât posibil și în uh, sectorul uh, produselor financiare la care mă refeream în uh, prezentarea mea, ați văzut că am reușit să folosim toate regulile antitrust și anticartel. Au existat câteva cazuri cât se poate de renumite deja. Deci, vedeți din toate astea că depunem eforturi, ne înțelegem responsabilitățile și sperăm că vom reuși să ajungem cu toții, Comisia, Consiliul și Parlamentul, la un numitor comun în ceea ce privește aceste instrumente. Vă mulțumesc foarte mult! Mai trebuie să citesc calendarul. Mai întâi de toate, publicarea raportului dumneavoastră pe 2011, raport pe care ni l-ați prezentat astăzi. Uh, publicarea acestuia sau proiectului de raport va avea cât mai curând loc cu, cât mai curând cu putință. Raportul nostru va fi uh, formulat până în 17 iulie. În septembrie vom uh, Uh, depune amendamentele. Pe 18 septembrie avem un atelier pe această temă. Uh, vom discuta amendamentele pe data de 15 octombrie în cadrul ECON. Vom vota pe 20 ianuarie 2013 și în februarie uh, vom ajunge cu acest raport în plenară. Raportul nostru cuprinde o serie de elemente privind uh, concurența. Nu în, axăm exclusiv asupra raportului dumneavoastră. Există atât de multe lucruri de spus despre concurență încât am creat acest raport exhaustiv. Cam asta este procedura. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, ca de fiecare dată v-ați dedicat timpul nouă și ne-ați oferit toate răspunsurile de care aveam nevoie. Vă mulțumesc! Facem o pauză de scurt de câteva minute pentru a vă permite tuturor să puneți mâna pe listele de vot. Vom trece imediat la vot. Dacă aveți cartelele de vot la dumneavoastră, vă rog frumos să le introduceți în uh, în console. Okay, um, if you could plug your cards in. Vă rog să introduceți cartelele în console. Vom face un test. Vom vedea dacă totul funcționează cum ar trebui să funcționeze. Vă rog frumos apăsați acolo butonul pe care doriți să-l apăsați. on this one.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 Plugged in. 40 de foturi, 42 de cartele conectate. Niciodată nu-mi dau seama dacă sistemul e vinovat pentru acest, uh, această întârziere sau dumneavoastră ne-ați apăsat uh, butonul. Mai avem nevoie de un vot. Bun, e suficient. Okay. Uh, and I'm also told before we just start. Înainte de a începe, mi s-a spus că avem două amendamente orale care ne-au parvenit de curând din partea domnului Clintz. Îi voi da cuvântul la momentul potrivit domnului Clintz pentru că nu ne-au parvenit copii ale acestor amendamente orale, dar acestea fiind spuse, cred că putem de la vot. Prin urmare, compromisul A. Votăm regulamentul. Compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 207. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar vom verifica. Votul s-a închis. Se adoptă 35 pentru 8 împotrivă. Compromisul B pe două părți, prima parte. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul C, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la un amendament oral acum, din partea ALDE. Îl avem pe document. Deci este vorba despre un amendament oral pe care îl aveți trecut în documentele dumneavoastră. In addition to include the word... Se dorește adăugarea în articolul 5a la compromisul C a cuvintelor or mechanistically. Deci cine e pentru adăugarea acestor cuvinte or mechanistically, cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Păcat, pentru că această formulare apare în uh, cerințele de capital. Trecem la compromisul D pentru Votăm mai întâi compromisul. Fără amendamentul oral, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul oral. The European Central Bank trebuie să fie adăugată pe, în el. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se, se respinge. Trecem acum la compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se adoptă 26 pentru 18 voturi împotrivă. Compromisul F. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul oral la compromisul F. Sunt... Este vorba despre adăugarea unor paragrafe acolo. Cine e pentru amendamentul oral, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 308, amendamentul 308. No, okay. First of all, we'll do... Mai întâi de toate votăm amendamentul fără amendamentul oral. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, cine e pentru modificările prin intermediul amendamentului oral, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci amendamentul oral este aprobat. Trecem la amendamentul 31. Aș dori să retrag amendamentul 31. Deci raportorul a retras amendamentul 31. Celelalte două sunt caduce, prin urmare trecem la compromisul J, care este dotat cu un amendament oral. Un amendament uh, oral la prima parte. Ulf, ai cuvântul. Sugerez adăugarea la 2A a următoarei următoarei uh, formulări. For unsolicited credit ratings. Înainte ca prima propoziție din partea a doua să înceapă, doresc adăugarea acestor uh, cuvinte. Există obiect, obiecții? Eu vă fac următoarea sugestie voi face un vot separat asupra acestui amendament oral după ce terminăm cu votul asupra primei părți. Deci trecem la prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la votul asupra amendamentului oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 273, o ștergere, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul K, cine e pentru, și compromisul K, Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la un amendament oral al ALDEI. Cine e pentru? Aveți amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem la amendamentul 297 pentru, împotrivă, abțineri, respins. No, no, right, sorry. 298 pentru, împotrivă, abțineri. PPE-ul a fost pentru. Bun, se adoptă. 299 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 300. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 301 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 302 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 303 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 304 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 305 pentru împotrivă, abțineri, respins. 306 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 307 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. 330 pentru împotriva abțineri se adoptă. 331 pentru împotriva abțineri. Din păcate, iar ți-a fost respins unul, Diogo. 332 pentru împotriva abțineri se adoptă. 333 pentru împotriva abțineri se adoptă. 334 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 3, 335 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 336 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 337 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 340 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 341 pentru, împotriva abținerii respins. 342 cu amendament oral. Deci mai întâi amendamentul de bază. Cine pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Acum, acum, apoi standardizare e înlocuită cu armonizarea. Cine e pentru această modificare, împotriva, abțineri se adoptă. 344 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 367 pentru amendamentul 367 pentru împotriva abțineri se adoptă, 368 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul oral al GUE, cine e pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38, partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 381, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Was that only the second part of 381 or something? Yeah.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 Compromisul Q. Cine e pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. 382 pentru. împotriva Abțineri? Respins. 383 pentru împotriva abțineri respins, 384 pentru împotriva abțineri respins, 385 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R, pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 407. Amendamentul 407 pentru, împotriva, abțineri, respins. 408 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul T cu amendament oral. Wolf, mi l explici? Vreau să adaug următoarele. To 1A, credit ratings and rating outlooks shall, uh, uh, shall also be presented. In other words, I want to add... Adică vreau să adaug și cuvântul also. Also trebuie să apară și acolo, din punctul meu de vedere, doar, nu exclusively, ci also e propunerea mea. Mai întâi de toate votăm prima parte și mai apoi vom vota also. Prima parte cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cuvântul also, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul U, pe două părți. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul V, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul W, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 425 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 care este compatibil pentru împotriva abțineri se adoptă 46 pentru împotriva abțineri respins 47 pentru împotriva abțineri se adoptă 48 pentru împotriva abțineri respins 49 pentru împotriva abțineri se adoptă 50 pentru împotriva abțineri se adoptă 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru împotriva abțineri respins. cinzeci opt pentru împotriva abțineri respins, 59 pentru împotriva abțineri respins, șaizeci pentru împotriva abțineri Haideți să verificăm votul la amendamentul 60. Deputy voted. Votes closed. And that's carried. Se adoptă 23 pentru, 22 voturi împotrivă. Acesta a fost amendamentul 60. 2. Acum pentru A, spune doamna președinte, este caduc. 61 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotriva, abțineri se adoptă. AB pentru, împotriva, abțineri se adoptă. AC pentru împotriva abțineri se adoptă, AD pentru împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru împotriva abțineri. Cred că e, re- e respins, dar haideți să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptase 27 pentru, 17 împotrivă. Am citit greșit uh, semnele. 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 112 pentru, împotriva, abțineri, oricum era caduc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 toate sunt caduce dacă amendamentul 4 e adoptat. Dar bine, trebuie să ținem cont și de compromisul R. Bine, s-ar putea ca toate să fie caduce, dar nu neapărat. Bine, raportorul îmi face semn că toate sunt caduce. Trecem la 115. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 caduc. 122 la fel. Trecem așadar la 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 124 caduc. Amendamentul 6. Vor votăm amendamentul în sine. Se adoptă și acum amendamentul uh, oral al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, respins. 133 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. O 127 nu a fost uh, adoptat, prin urmare trebuie să le votăm pe 128 TTC. Aveți perfectă dreptate. Ne întoarcem la 128. Cine e pentru? Împotriva abțineri. E respins. 129 pentru. Împotriva abțineri. Cred că se adoptă. Osta treizeci e caduc și 131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 Închidem votul, mai aveți o șansă, cei dintre dumneavoastră care nu ați apăsat butonul. 26 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 133 l-am votat deja. 134 e caduc, trecem la 135. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 146 pentru, împotriva abțineri respins. 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 150 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 152 pentru, împotriva abțineri respins, 153 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 154 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 155 pentru împotrivă abțineri respins, 156 pentru împotrivă abțineri respins, 157 pentru împotrivă abțineri respins, 158 pentru împotrivă abțineri respins. 159. Verificăm 158 uh, dacă doriți. Deci 158, votul este deschis. This is where some group swap sides again. Uh, no. Yes. 100... 23 voturi pentru 19 împotrivă. Considerentul 25, 159. Cine e pentru? Împotrivă? Nu-mi dau seama. Haideți să verificăm votul la amendamentul 159. Mm. Um. Uh, and that's rejected. Respins. Vă rog să ridicați mâna din când în când. Nu pot să ghicesc intențiile dumneavoastră. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar vom verifica. Yeah, well, yeah. Somebody's bothered to put an amendment in. We're voting it. Right. Uh, and that's rejected. 21 in favour and 24 against. 21 pentru 24 împotrivă, 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 2 este caduc dacă sunt uh, adoptate o serie de amendamente dar 163 a fost adoptat. Prin urmare, trecem la 165 pentru împotriva abțineri respins. 168 next. 168 urmează. Așadar, 168 cine pentru, împotriva, abțineri, respins. 169 pentru, împotriva, abțineri, respins. 170 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 170. Every voted, votes closed. That's carried 27 in favor. Se adoptă 27 pentru, 19 voturi împotrivă. Here it says, if, if adopted, go to 171.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 la amendamentul 171, pentru că, care este de fapt caduc. Deci trecem la 174 și 175, cu care nu știu ce se întâmplă. Le putem vota sau sunt caduce? Le votăm. Bine. 174 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 175 pentru împotrivă abțineri respins. 176 pentru, împotriva abținerii respins. 179 pentru, împotriva, abțineri, respins. 180 pentru, împotriva, abțineri, respins. 181 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 este caduc. 182 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 183 pentru împotriva abținerii se adoptă. 184 pentru împotriva abținerii respins. 185 pentru împotriva abținerii se adoptă. 186 pentru împotriva abținerii respins. 187 pentru împotriva abțineri se adoptă 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 188 e caduc și 189 și 11 trecem la 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 191 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 192 pentru, împotriva abțineri respins, 193 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 194 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 195 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 197 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 198 pentru împotriva abțineri respins, 200 pentru împotriva abțineri se adoptă, 201 pentru împotriva abțineri se adoptă, 202 pentru împotriva abțineri se adoptă, 203 pentru împotriva abțineri se adoptă, 204 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum, electronic, votul asupra textului astfel modificat. That's 36 in favor, 5 against. 38 pentru, 5 împotrivă, 3 abțineri. Acum votăm rezoluția legislativă. Votul s-a deschis. Închidem votul. 37 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri. Am terminat cu acesta. Nu am terminat încă, pentru că mai avem și cealaltă parte, și anume directiva. Lista de vot este mai scurtă. Aveți lista de vot? Gata. A, all those in... Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru. Jean-Paul, amendamentul 2, directiva. Împotrivă, abțineri se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Votul asupra textului cu amendamente. A votat toată lumea? Votul este închis. 39 de voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri și votul asupra rezoluției legislative. Încă trei persoane, încă o persoană trebuie să mai voteze. Votul este închis. 38 de voturi pentru, 3, abțin- 3 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări, Leonardo! Leonardo, vrei să iei uh, cuvântul, să ne spui dacă vrei să intri în negocieri după prima lectură? Da, Mulțumesc, doamnă președinte. Propun să începem imediat negocierile. Dar voi profita de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră și asistenților lor. Îi mulțumesc uh, colegului nostru Miguel Porta și am lucrat uh, împreună uh, la acest raport, dar nu am reușit să finalizăm lucrările la el împreună. Vreau să mulțumesc și secretariatului lui François pentru răbdarea de care a dat dovadă și pentru competență. Mai avem încă multe de făcut, dar ceea ce am realizat până acum reprezintă un început excelent. Le mulțumesc tuturor încă o dată. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dacă nu sunt obiecții, conform procedurii standard, vom numi echipa de negociere, președinta, raportorul și raportorii din umbră. Mandatul va fi raportul pe care tocmai l-am votat și, bineînțeles, ca de obicei, vom transmite uh, comisiei și coordonatorilor uh, ce s-a petrecut la negocieri. Dacă veți veni la președintele, uh, la anunțul președintelor, veți fi auzit ce vom discuta, dar în fine, trecem la punctul 14, programul statistic european 2013-2017. Suntem gata? Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Empl 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 3. Pentru, împotrivă, abțineri Cred că este respins. Trecem la Ample 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 3, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 este compatibil. E, Ample 4. Votăm. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă, cred. Vom verifica electronic. Totul depinde de ALDE și ei nu ridicau mâna în secret asta, pentru că eu nu vedeam, bineînțeles, dar oricum verificăm electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă 25 de voturi pentru, 18 împotrivă. Compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Trecem la D. Nu. Ample 6, spune doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 buget pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 buget pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ample 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 devine caduc. Trecem la 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Empl 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm buget 18. Verificăm electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă 30 de voturi pentru, 12 împotrivă. Compromisul H, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul oral din partea ECR. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem, uh, iese la limită, haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge 21 de voturi pentru, 22, 22 împotrivă. Amendamentul oral C. Cine este pentru? Împotrivă. Nu știu ce se întâmplă cu PPE-ul. Erați pentru. Haideți să verificăm electronic. Se adoptă 26 de voturi pentru 18 împotrivă. Trecem la amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ampl 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Buget 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22. Buget pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 ampl pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ampl 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 ampl pentru. Împotrivă abțineri. Putem verifica electronic. 15. Se pare că nu prea ridică lumea mână. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 24 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă. Ample 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 ampl pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împl 21 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic ampl 21. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 23 la 20. Ample 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și 24. Votul este închis. Se adoptă. 23 de voturi pentru, 20 împotrivă. Ample 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 ampl pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ampl 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, dar haideți să verificăm mai întâi 41. se adoptă. 22 de voturi pentru, 21 împotrivă. Ample 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, Socialiștii nu ridică mâinile și nu uh, pot să um, îl cred pe raportor. Haideți, vă rog, să ridicați și mâinile. Cine este pentru 43? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ample 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ample 34 pentru, Treizeci și patru, ample, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic. Niciodată nu-mi dau seama cum votează ALDE, asta e problema mea. Vă mărturisesc. Aș vrea să ridice mâinile mai mulți membri ALDE, pentru că nu văd. Acum nici pe OL nu-l mai văd. Ample 35. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Ample. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm textul cu amendamente. Votăm electronic. A votat toată lumea. 43 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Votul pe marginea rezoluției legislative. Începem să votăm în unanimitate, să fim atenți. Votul este deschis încă. Mai trebuie să voteze multe persoane. Haideți, apăsați pe buton. Încă patru persoane. A votat toată lumea? Trei persoane nu vor să voteze. Mai votați sau închid votul? Votul este închis. 40 de voturi pentru. Niciun vot împotrivă. Domnule raportor, doriți să luați cuvântul în legătură cu acordul în primă lectură, Edward? Yeah, I can confirm there will be a first reading. Right, so uh, as, as usual, the composition... Ca de obicei, echipa de negociator va fi formată din președinte, raportor, raportor din umbră. Aceștia vor fi colegii care vor avea mandat pentru a negocia și uh, îi vom informa pe coordonator și comisia așa cum facem. O întrebare, Sharon. Nu, nu vă aud când ai câștigat 10 trialoguri, înseamnă că pe al 11-lea îl primești gratuit? Da, da, da, da, exact. E ca și un joc. Eu cred că nu vă voi mai vedea pe unii dintre voi, cu excepția trialogurilor. Trecem acum la altceva și anume ceva care are de face cu contabilitatea. Nu mai vă bine de la atâtea voturi. E vorba de raportul domnului Wolf Klintz, situații financiare anuale. Amendamentul nu e retras. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă, a, verificăm vă rog 49. Open the vote. Okay, so everybody voted, votes closed. S-a închis votul respins. 50. Uh, 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins cu aceeași majoritate. Vom verifica. se adoptă. Poate că am închis votul prea repede, vom vota din nou. Secretarul general l-a închis când încă trei persoane trebuiau să mai voteze. Deci putem deschide din nou votul? Am avut și o persoană în plus? Nu. nu. Vă rog să votați. Apăsați cu toții pe butoane. Vă rog să votați, încă două persoane trebuie să voteze. Poate că nu vreți. Închid votul. Se adoptă cu o diferență de un vot. Erați nevinovați. Amendamentul 51 pentru, împotrivă. Vreau să văd ce fac și socialiștii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica amendamentul 52, vă rog? A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 53 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Vom verifica. This is a check on 50. Verificăm amendamentul 54. Right. Deputy voted. Votes closed. S-a închis votul respins. 17 pentru 22 de voturi împotrivă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul A pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, și adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, confuzie. Putem verifica amendamentul 57, vă rog? A votat toată lumea. Respins. Cincizeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri respins. Șaizeci și unu pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru. E caduc. 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 76. 77. 78 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respinsă. Însă mai bine verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 80 pentru, 20 împotrivă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd ce face ECR-ul. 117, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica 117. Sută șaptesprezece. S-a deschis votul? A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 118 pentru, împotrivă. Abțineri respins. 119 pentru, împotrivă. Abțineri respins. 120 pentru, sunt identice. Compromisul F pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 140. 140 pentru împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Putem verifica 140, vă rog? Has everybody voted? Votes closed. S-a închis votul, respins. 141. E identic 144. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotriva, tineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă. 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul H pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Va trebui să verificăm. Ați votat, s-a închis votul, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, respins 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins, ă, se adoptă 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotriva, abțineri, respins 31 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu cum a votat socialiștii, verificăm amendamentul 31. So if you voted, votes closed, and that's rejected. 19 in favor and 20. Respins 20 împotriva 19 pentru compromisul I pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul J pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul K pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm textul modificat. Ați votat, închide votul. 35 pentru, 4 abțineri. Nimeni nu a votat împotrivă. Felicitări, Wolf. And that doesn't lead to a trilog. I'm pleased to say. De data asta nu ajungem la trialog. Mai avem încă un vot. Coming, coming, coming. <laughs> Thank you. Okay. So this is Serpa's uh, opinion, which is on transparency. E vorba de transparență. Sirpa. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins 25 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 27. 24 împotrivă. Respins. 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să. Vom verifica cea a doua parte. Votes open. To be logical, it should have been rejected to be consistent with the Yeah. So if you voted, one more to vote, votes closed, and that is rejected. Respins. 17 pentru 20 împotrivă. Patruzeci și cinci și patruzeci și șase și patruzeci și șapte pentru împotrivă, abțineri, și adoptă toate trei. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 4 pentru, împotrivă, a, e ca dogmă, scuzați, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 până la 57 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral pentru a înlocui platformă cu punct de acces pentru Amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă. Nu sunt sigură care a fost votul socialiștilor la amendamentul 21 pentru. Se adoptă. Verif votăm acum textul modificat. Ați votat, s-a închis votul, 34 pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri. Vă mulțumesc! La diverse nu avem nimic. Următoarea ședință va fi luni pe 25 iunie. Vă mulțumesc!